Dragi colegi, reluăm lucrările ședinței noastre. Procesul verbal al ședinței de ieri este disponibil. Aș dori să știu dacă există observații. Se pare că nu. Atunci, procesul verbal se adoptă.